Mai întâi, aș dori să vă spun cât de încântat sunt să pot fi președintele temporar al acestei comisii, Agre, Agri. Bineînțeles, ordinea de zi prevede acum constituirea biroului Comisiei pentru uh, Agricultură și Dezvoltare Rurală prin alegerea președintelui său și apoi prin alegerea vicepreședinților. Cred că avem quorumul întrunit, fără nicio dificultate. Văd că sala este plină. Toată lumea este încântată să fie în această sală împreună cu colegii și atunci am o întrebare foarte simplă în ceea ce privește candidatura pentru postul de președintele acestei comisii. Aș ruga grupul socialist-democrat uh, să ne spună dacă într-adevăr domnul Paulo de Castro este candidat. Domnul Paulo de Castro îmi face semn că da, este candidat. Apoi, aș dori să știu dacă mai există și alți candidați pentru acest post. Văd că nu avem decât un singur candidat, domnul Paula de Castro. Constat că și-a completat declarația de interese financiare, deci acest lucru este în regulă. De aceea, în consecință, vă propun să trecem la alegerea dumisale, vot prin aclamare. Putem face acest lucru doar dacă nu cere nimeni un vot secret. Nu este cazul, atunci îl alegem pe domnul Paolo de Castro prin aclamare. Et je vais donc lui céder la place. Euh, Și am să-i cedez locul imediat, cu foarte mare plăcere. Aș dori să-i spun că el este cel care va trebui să lucreze, să muncească acum. Bine. Grazie della fiducia. Mulțumesc pentru încrederea acordată. Vom începe cu procedura de alegere a vicepreședinților imediat. Alegerea primului vicepreședinte. Mi s-a spus că grupul Partidului Popular European a, l-a numit pe domnul Nicolescu ca prim vicepreședinte. Domnule Nicolescu, acceptați această nominare, nominalizare? Știu că domnul Nicolescu și-a completat declarația de interese financiare. Rămâne acum să spunem dacă mai există și alți candidați la postul de prim vicepreședinte. Dacă nu, mai sunt alți candidați, atunci îl declarăm pe domnul Niculescu ca prim vicepreședinte al acestei comisii. Am să-l invit pe domnul Niculescu să mi se alăture. Trecem acum la alegerea celui al doilea vicepreședinte am înțeles că grupul verzilor l-au numit pe domnul Bove ca cel de-al doilea vicepreședinte. Domnule Bove, acceptați această nominalizare? Da, mulțumesc. Știu că și um, domnul Bove și-a completat declarația de interese financiare și aș vrea să întreb acum dacă mai există alți candidați pentru poziția de cel de-al doilea vicepreședinte. Dacă nu, îl declarăm pe domnul Bove, numit pe poziția de cel de-al doilea vicepreședinte al acestei comisii. Și îl rog de asemenea să mi se alăture, să vină alături de domnul Nicolescu. Acum cel de-al treilea vicepreședinte. Sunt informat că grupul ECR l-au nominalizat, nominalizat pe domnul Wojciechowski ca cel de-al treilea vicepreședinte. Domnule Wojciechowski, acceptați această nominalizare? Sper că v-am rostit corect numele. Știu că domnul Wojciechowski și-a completat declarația de Uh, interese financiare. Există alți candidați pentru postul de cel al treilea vicepreședinte? Nu. Atunci îl numim în mod oficial pe domnul Wojciechowski, cel al treilea vicepreședinte al acestei comisii. Vă rog să vă așezați alături de domnul Bove. Și acum cel de-al patrulea vicepreședinte, Grupul ALDE l-a nominalizat pe domnul Paulsen ca pe cel de-al patrulea vicepreședinte. Domnule Paulsen, acceptați această nominalizare? Știm că doamna Paulsen și-a completat declarația de interese financiare. Mai există alți candidați pentru această poziție de cel de-al patrulea vicepreședinte? Nu. Atunci, nu. declarăm pe doamna Paulsen, cea de-a patra vicepreședinte a acestei comisii și o rugăm să se alăture nouă, să se așeze alături de domnul Wojciechowski. Am terminat cu oficializarea membrilor grupului și acum, înainte de a încheia această parte, am câteva scurte comentarii de făcut. dragi colegi, pentru mine este o onoare să îmi asum rolul de președinte al Comisiei Agri în cadrul Parlamentului European. Este o onoare să văd încrederea pe care ați dat-o dovadă față de mine și vreau să vă asigur că voi da dovadă de angajament maxim în rolul de președinte. Voi garanta accentul pus pe analizarea și furniza și elaborarea de indicații care să cu sarcinile care ne sunt alocate noastre de instituțiile europene. Sistemul codeciziei aduce în prim plan competențele Parlamentului European, alocând aceste prestigioase instituții și celor care au fost aleși de către cetățenii europeni să-i reprezinte un rol mai important în competențe care până acum aparțineau doar Consiliului. Sigur, dacă referendumul irlandez va permite acest lucru. Acum avem la îndemână un mecanism care pune în valoare rolul membrilor Parlamentului aleși de cetățeni și de aceea consolidează legătura între cetățeni și cei care ocupă aceste locuri ajungând astfel să aducă în prim plan dorințele cetățenilor noștri europeni. Este un lucru foarte important și din punct de vedere al consolidării unei identități europene care s-a format ca baza unui patrimoniu comun pentru toți cetățenii o nouă structură de a lua decizii și de a reflecta alegerile luate la nivelul politicii europene. Și uh, eu mă voi angaja să sprijin și să valorizez aceste lucruri, nu doar din punct de vedere oficial, ci și în mod concret. Toate aceste lucruri vor fi făcute într-o legislatură extrem de importantă pentru Europa viitorului. Acum e momentul să facem alegerile corecte. Deciziile făcute în acest mandat sunt extrem de importante. Noi vom fi cei care trebuie să dăm o formă resurselor și instrumentelor care vor uh, acționa în cadrul politicii agricole comune după 2013. Dezbaterea a avut deja loc și noi, dragi colegi, trebuie să jucăm un rol extrem de important în dirijarea discuțiilor care trebuie să concretizeze ambițiile Europei de a construi un orizont economic și social modern și durabil pe termen lung. Pentru mine este o onoare să reprezint și să fiu vocea acestei comisii în capacitate de președinte al său și sunt sigur că împreună vom ști să avem o atitudine responsabilă cu toții,